acestei reuniuni. Trecem acum la ordinea de zi. Domnule Pitela, aveți un punct legat de ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Următoarele luni vor fi decisive. Cât privește acordarea de statutului de economie de piață pentru China. Pe 13 mai, eh, pe 13 mai se va reuni Consiliul Ministrilor Comerțului și la sfârșitul lunii va avea loc G7 în Japonie și în iulie se va discuta și se va eh, orienta în mod cât se poate de important această discuție. Trebuie neapărat și noi să avem un cuvânt de spus și să spunem că nu trebuie să se ia hotărâri care să dăuneze întreprinderilor și cetățenilor europeni. Pentru asta noi trebuie să facem ceva Parlamentul. Astăzi se înscrie la ordinea de zi discuția privind rezoluția, privind acest statut pentru China. Parlamentul nu vrea să stea cu mâinile în sâni, având în vedere că ă, poate să, ă, pot să fie primejduite sute de mii de locuri de muncă. Vă mulțumesc! Er Cine dorește să ia cuvântul pentru această propunere? Domnul Borelli. Sí, grazie. Eh, Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru ce ați spus. Suntem absolut de acord și noi am prezentat exact aceeași cerere, știți foarte bine, din aceleași motive, cel pe care le-a spus și domnul Pitela și sperăm că și alte grupuri vor sprijini această cerere a noastră. Vă mulțumim. Dorește cineva să se exprime împotrivă? Vă rog. Kaspari. Domnul Caspari. Stimate domnule președinte, în uh, Europa mai multe sute de mii de persoane se tem pentru locurile lor de muncă, tocmai, pentru, tocmai din cauza Chinei și a instrumentelor sale de piață. Și pe noi nu ne interesează însă niște propuneri uh, populiste, ci viitorul acestor oameni. Săptămâna trecută s-a încheiat consultarea Comisiei Europene. Comisia Europeană lucrează acum la o analiză de impact și în luna iulie Comisia Europeană ne va face nouă Parlamentului o propunere pe baza acestei analize. Pe această bază, uh, noi dorim să pregătim o dezbatere la Parlament. E un subiect foarte uh, emoțional, dar e un subiect foarte important. De aceea cred că o intervenție pe termen scurt nu este oportună, pentru că vorbim de viitorul oamenilor și avem nevoie de hotărâre. Nu avem nevoie de vorbe goale, avem nevoie de soluții reale, nu avem nevoie să ne facem că acționăm, ci de măsuri reale și funcționale împotriva partenerilor chinezi. De aceea vă rog frumos, haideți să ne luăm uh, timpul necesar să lucrăm. Gândiți-vă la miile de lucrători, nu la succesul mediatic pe termen scurt și vă rog să votați împotriva acestei propuneri. Mulțumesc! Lamberts. Domnul Lamberts. Monsieur le Président, je voudrais proposer un, un compromis. Domnule președinte, aș dori să propun un compromis. Uh, este un subiect foarte important și nu este unul legat doar de emoție, este unul legat de politica industrială, de politica economică și cred că dacă Parlamentul nostru dorește să fie ascultat, trebuie să se pronunțe înaintea Comisiei și nu după aceasta. Eu uh, respect argumentele prezentate de socialiști și de FDD de a anticipa, însă nu ne împiedică nimic să facem acest lucru la prima sesiune din mai de la Strasburg. Avem timp, putem să ne organizăm foarte bine și nu să introducem subiectul uh, pe ordinea de zi în ultima clipă. Vom putea atunci să ne pregătim, să pregătim o rezoluție și uh, să avem o dezbatere adecvată. Mulțumesc, domnule Lamberts. Vă rog, domnule Pitela. Volevo dire che aderisco a... Vreau să vă spun că sunt de acord cu ce a propus uh, colegul Lambert astfel încât votul uh, pe rezoluție să vină înainte de aceste modificări, nu după. La Strasburg, discuție și rezoluție. Noi nu dorim uh, titluri de senzație în presă, nu facem propagandă, vrem să rezolvăm problemele. Și problemele se rezolvă dacă Parlamentul vorbește și nu dacă nu spune nimic și nu votează și nu face nimic. Aborelli. Grazie, președinte. Anche noi siamo d'accordo con la proposta dei Verdi. Și noi suntem de acord cu, acord cu ce au spus Verzi și cu ce a spus domnul Pitela. Suntem așa într-o armonie de plină. Domnul Weber, în temeiul propunerii de compromis făcute, aș dori să vă întreb dacă nu ar fi posibil ca la următoarea conferință a, a, a președinților de, de comisii să discutăm această temă, să lămurim care ar fi cea mai bună abordare pentru sesiunea din uh, mai, deci eu aș propune ca acest organ să ia decizia. Haideți să încercăm să clarificăm puțin lucrurile. Domnule Pitela, ați cerut ca astăzi să aibă loc o dezbatere și să avem o rezoluție în uh, reuniunea din luna mai plenară. Ace- aceasta fusese propunerea inițială. La Strasburg să discutăm, nu neapărat astăzi, dar să avem o, o rezoluție votată la Strasburg în plenară. Putem să vorbim astăzi, să discutăm, cum putem foarte bine să dezbatem și la Strasburg. Da, interesant, domnule Pitela, tocmai acest lucru spusesem și eu, deci repet, o dezbatere astăzi, acum, și o rezoluție votată în sesiunea plenară din mai de la Strasburg. Acesta a fost, aceasta a să propunerea dumneavoastră. Vă rog să vă liniștiți puțin. Este propunerea colegului nostru Pitela. Domnule Lambert, ați făcut o propunere alternativă, și anume atât dezbaterea cât și votul să aibă loc la Strasburg. Domnul Borelli a spus că este de acord cu propunerile socialiștilor și verzilor, ceea ce complică puțin situația pentru că este vorba de propuneri diferite. Deci de asta încerc să facem puțină ordine. Domnule Pitela, vă rog să mă ascultați puțin. Vă rog să ne faceți propunerea pe care o doriți, după care o supunem la vot. Vă rog. Io sono d'accordo. Eu sunt de acord ca să discutăm, să dezbatem și să avem și o rezoluție. Asta împreună la Strasburg. Darüber kann ich aber heute nicht ab Însă o asemenea propunere nu o pot supune la vot astăzi pentru că conferința președinților este cea care poate decide. Îmi pare foarte rău. Tut mir leid, ich kann heute nicht über die îmi pare rău, dar nu pot să supun astăzi la vot ordinea de zi a sesiunii plenare din Strasburg. Ordinea de zi este stabilită de conferința președinților. Puteți să depuneți o declarație de intenție pe care eu o primesc, o înregistrez, însă nu putem lua o decizie astăzi. Deci trebuie să vă gândiți. Allora, Presidente, se così eh, Atunci, Haideți măcar să începem dezbaterea de astăzi, de pe acum și apoi vom avea rezoluție la Strasburg. Ok. Hey. Leute, das hat ja keinen Zweck. Da, nu are niciun rost. Și vă rog să mă ascultați, dragi colegi, dragi colegi. Avem un regulament de procedură care există tocmai pentru că într-o instituție cu 750 de europarlamentari și șapte grupuri politice trebuie respectate anumite principii. Deci nu pot să stabilesc de astăzi ordinea lucrărilor pentru viitoarea sesiune plenară de la Strasburg. Nu ne permite uh, regulamentul de procedură. Dacă vă doriți ca această temă să fie dezbătută la Strasburg, eu nu pot să fac decât să fac o propunere, o recomandare conferinței uh, președinților. Deci, uh, supun la vot dacă recomandăm conferinței președinților să adopte uh, pentru sesiunea plenară din, de la Strasburg această, acest subiect. Deci cine este pentru această propunere, vă rog să ridicați mâna puțin este împotrivă, abțineri. A fost uh, votat în unanimitate. Wir kommen nun zu einem weiteren Antrag der S&D. Ajungem la o altă propunere a grupului politic uh, socialiștilor și democraților, domnule Pitela. Ați cerut o, o dezbatere și o declarație din partea Comisiei Europene privind situația din Polonia și impactul asupra drepturilor fundamentale după discutarea raportului Pirinski. Domnul Gherero are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. La ultima noastră reuniune plenară am adoptat cu o mare majoritate o rezoluție în care ne-am exprimat uh, îngrijorarea față de uh, paralizarea Curții Constituționale din Polonia în ceea ce privește democrația și statul de drept. Am cerut ca recomandările Comisiei de la Veneția să fie puse în practică și cu aceeași ocazie am dori ca Comisia să continue dialogul structural cu guvernul polonez. Ne-am concentrat asupra subiectelor constituționale, dar mai sunt și alte probleme în Polonia care ne îngrijorează astăzi. De exemplu, situația presei și mai ales noua reglementare privind avortul și deci respectarea drepturilor femeilor în consecință și respectarea sănătății genetice. Am uh, dori ca acest subiect să fie dezbătut astăzi, urmat de o rezoluție în conformitate cu raportul Pirinski și ar fi punctul 2 al uh, sesiunii noastre plenare. Cine dorește să ia cuvântul pentru această propunere? Vă rog. Doamna Bjork. EU ska enligt sina egna principer bygga på fullständig respekt trebui să, tre- să trateze cu toată seriozitatea propriile principii, respectul democrației, statului de drept și respectarea drepturilor fundamentale, din care face, fac parte și drepturile femeilor. și aceste uh, drepturi trebuie să fie apărate peste tot și prin acțiuni concrete. Drepturile femeilor sunt încălcate în multe locuri și uh, Trebuie să apărăm dreptul femeilor de a decide în legătură cu propriul uh, corp, dacă dorește să dea naștere unui copil sau nu. Drept urmare, noi salutăm această propunere și o sprijinim, desigur. Cine dorește să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Domnule Gutco. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że prawodawstwo tego... Mulțumesc. Vreau să spun că uh, aceste crearea de acte legislative aparține și este prerogativă a statului național și nu a Uniunii Europene. Parlamentul nostru nu are nimic la ordinea de zi în ceea ce privește o uh, eventuală modificare a legii privind avorturile. Habar nu am de unde au găsit această idee cei care prezintă uh, rezoluția. Da, există o dezbatere astăzi în societatea noastră privitoare la acest subiect, ONG-urile și opinia publică se implică. Însă, mi se pare că această rezoluție chiar dorește să pună o botniță societății civile. Mi se pare inacceptabil. Este un act de aroganță. Bineînțeles că discuția trebuie și trebuie să aibă loc. Liebe Kolleginnen und lieber Kollege, ich kann jetzt eigentlich über diese Dragi colegi, nu pot să permit o dezbatere acum despre această propunere. Trebuie să respect regulamentul de procedură deci, uh, mi-ați atras atenția că doriți o propunere de compromis și, sincer, sunt alarmat. Pentru că mi se pare foarte dificil. Dau acum cuvântul doamnei Infel și apoi domnului Gonzales Pons și după aceea va trebui să votăm. Vă rog. Chair, I, I, I... Domnule președinte, foarte pe scurt, grupul meu susține principiul de a avea, uh, de a aborda uh, subiectele rămase nerezolvate, dar nu ni se pare că e grabă. Propunem să avem dezbaterea aceasta în mai, cel târziu în iunie. Și, de altfel, l-aș ruga pe colegul Legutco să discute și cu societatea civilă și cu deputații din Polonia pentru a, această, această dezbatere. Mulțumesc, domnul González Pons. largo sobre Polonia con la propria primera ministra presidenta. Mulțumesc. Am ascultat uh, declarației doamnei prim-ministru poloneză acum uh, o lună și la Strasburg am adoptat cu majoritate o rezoluție spunând că dacă apar noutăți, uh, um, Comisia urma să ne anunțe, iar Comisia de la Veneția urmează să se reunească în iunie. Până acum nicio noutate nu ne permite să relansăm această dezbatere. Trebuie ca Parlamentul European să urmărească, bineînțeles, ce se petrece în Polonia, dar nu se pune problema uh, unei legi propriu-zise, ci de intenția guvernului polonez de a legifera. Parlamentul European nu trebuie să discute intenții aici, este vorba uh, bineînțeles, de afaceri interne ale acestei țări. Nu are sens să ne amestecăm în politica internă a unui stat membru și nici nu putem să influențăm o dezbatere națională într-un fel sau altul. Noi nu suntem un Parlament Național și suntem Parlamentul European. Vă mulțumesc. Guerrero. Domnule Guerrero. Decirle al señor González Pons que efectivamente no somos în legătură cu ce a spus de domnul González Pons, într-adevăr nu suntem Seimul Poloniei, însă sunt în Parlamentul European. Și în această calitate putem să dezbatem subiecte care se referă la cetățenii europeni. Nimeni nu spune că dorim să luăm locul guvernului din... Dorim să dezbatem subiecte care au un rol uh, în uh, viața politică din uh, Polonia. Și cele spuse de doamna Sofin Welt sunt adevărate. Putem accepta și ca această temă să fie dezbătută în luna mai sau cel mai târziu în luna iunie. După cum a spus uh, președintele deja, am propune ca conferința președinților să discute despre includerea acestei teme pe uh, ordinea din uh, lucrărilor din uh, mai sau din iunie. Da, deci această propunere a fost retrasă și așteptăm depunerea acestei cereri la conferința președinților de către grupurile politice. Deci nu mai trebuie să supun la vot această propunere. Văd că toată lumea pleacă deja. Încă nu am terminat. Da, gut. Ok. Foarte bine. Aș dori să vă propun următoarea modificare a ordinii de zi. Uh, voturile vor fi completate cu două rapoarte. Raportul domnului Le Breton privind ridicarea imunității domnului Pieha și uh, o cerere uh, din partea Comisiei de, uh, oc- de Ocupare privind o consultare a Comitetului Economic și Social privind pilonul european al drepturilor uh, sociale, în urma comunicării uh, pe, pe aceeași temă din partea Comisiei. Dacă nimeni nu obiectează, atunci Ordinea lucrărilor a fost adoptată în forma sa modificată, chiar dacă nu toată lumea uh, este prezentă. Acum dau cuvântul domnului Castaldo. Grazie, președinte. Un richiam al regulament. Domnule președinte, procedură, articolul 22 și 141 din regulile de procedură. Vreau să atrag atenția astfel asupra colegilor, colegilor asupra uh, prerogativelor adunării noastre și a implicării președintelui său în toate aspectele vieții politice și mai ales în relațiile interinstituționale. Mâine o să dezbatem în ena oară uh, declarația din martie și acordul între UE și Turcia și facem asta pentru că Parlamentului îi se neagă uh, și dreptul și datoria de a-și, răs- exprima poziția politică. Această declarație, de fapt, nu face decât să uh, pună în primejdie anumite acorduri uh, deja uh, semnate. Iată, mă refer la articolul 218 uh, din, F- din TFUE, dar aceste voturi pe care noi trebuie să le dăm Parlamentul sunt obligatorii Iată de ce, domnule președinte, ales un, a, la sensul un, aspe, un apel pentru ca să avem o anulare a acestui acord în fața Curții de Justiție de la Luxemburg. E vorba aici de 518 milioane de cetățeni europeni cărora li se, le sunt astfel încălcate drepturile. Mulțumesc, domnule Castaldo. Am uh, notat în procesul verbal intervenția dumneavoastră și uh, Comisia Jurii și Conferința Președinților se vor ocupa de solicitarea dumneavoastră. Mai are cineva solicitarea de respectare a regulamentului de procedură? Nu e cazul. Și trecem la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Pirinski referitor la Banca Europeană de Investiții și raportul anual al acesteia pentru 2014. Și doresc să îl salut pe domnul Werner Hoyer, președintele BEI, însoțit de colaboratorii săi. Bine ați venit, domnule președinte, doamnelor și domnilor! Și dăm în primul rând cuvântul raportorului, domnul Pirinski. Vă rog.